informa serviciile cu privire la asta. Bun. Trecem acum la explicațiile de vot. Și începem cu raportul Bastos. Îi dau cuvântul domnului Baltazare. Onorevole Baldassarre. We wait uh, some minutes. Colleghi, vi prego di defluire più velocemente per consentire... Vă rog frumos să părăsiți sala mai repede, astfel încât cei care vor să uh, facă explicațiile de vot să poată să uh, beneficieze de liniște în sală. domnule Baldassarre. Baldassare, Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt deosebit de mulțumit de raportul doamnei Bastos, pentru care am votat criza economică foarte gravă care a afectat Europa a avut un impact negativ asupra uh, imaginii pe care ne-o facem despre piața unică și acest lucru este valabil atât pentru cetățeni cât și pentru companii, cât și pentru anumite mișcări politice și naționale și ar fi păcat să se piardă munca uh, excelentă care a fost făcută de instituțiile europene pentru a pune pe picioare și a finaliza piața unică. Este de ajuns să ne gândim la uh, uh, directive precum um, acțiunile colective sau cele pentru a evita întârzierile uh, um, la plată. Este cea mai bună cooperare care a putut exista între instituțiile europene și statele membre. Acum ar fi bine, de exemplu, să avem și o protecție unitară a brevetelor, dar din păcate datorită conflictelor instituționale s-a ajuns la o blocare a acestui dosar. Într-o perioadă de criză precum cea actuală, avem nevoie de o abordare unitară a guvernanței tocmai pentru a adopta cât mai repede cu putință legislația necesară să relansăm piața internă și să consolidăm drepturile cetățenilor în cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule Baldassare. Acum are cuvântul domnul Juvan. Domnule președinte, cred că în politică trebuie să spui cuvintele necesare. Piața unică în 20 de ani a adus foarte multe, a adus beneficii considerabile. Însă ce cuvinte trebuie spuse? Spunem că astăzi piața internă nu își va uh, atinge justificarea deplină decât dacă ne protejează uh, locurile de muncă și industria. Dacă nu, atunci ce se va întâmpla în uh, anii următori? Marile economii uh, ca uh, Japonia, China, Coreea, Qatarul vor continua să ne cumpere industria și locurile de muncă. Și într-o zi acești noi stăpâni ai Europei vor decide să facă delocalizări și atunci nu vom mai putea reacționa. De aceea sunt importante cuvintele în politică. Cred că este momentul să uh, implementăm acum o politică reală de protecție a pieței interne, un protecționism european. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Juvin. Dau acum cuvântul doamnei Țanichi. There is not... Nu este. Doamna Țanichi nu este, atunci dau cuvântul doamnei Constans Le Grip. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt membră a, pieței de, a Comisiei de Piață Internă și de Protecție a Consumatorilor și mă interesează foarte mult raportul colegei Regina Bastos referitor la cele 20 de preocupări ale cetățenilor și ale întreprinderilor. Am dezbătut acest raport corelat cu dezbaterea noastră privind 20 de ani de piață internă. Sunt 20 de ani de când libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor ar trebui să se poată exercita pe deplin în spațiul nostru de viață, de schimb și de libertăți, și anume piața internă. Mi s-a părut interesant la un moment dat faptul că printre primele îngrijorări exprimate de concetățenii noștri europeni se numără dificultatea recunoașterii calificărilor profesionale. Cred că trebuie să fim cu adevărat foarte proactivi și foarte eficienți. Asta așteaptă concetățenii noștri ca să reușim cu adevărat să implementăm într-un viitor apropiat proceduri de recunoaștere ale titlurilor, competențelor, calificărilor profesionale la modul mai rapid, mai simplu, mai eficace și mai puțin costisitor. Eu am fost raportor din umbră al grupului PPE pe acest subiect și cred că modernizarea acestor proceduri este esențială. Colaborez strâns cu ceilalți membri ai Comisiei IMCO ca să răspund la această provocare majoră a mobilității. Mai multă mobilitate, mai multă Europa, asta cer concetățenii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Grip. Dau cuvântul acum domnului Oreste Rossi. Grație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca să lansăm piața unică, care este un element indispensabil pentru succesul strategiei Europa 2020, este foarte important să punem în aplicare toate strategiile pentru a permite creșterea economică și ocuparea ca să restabilim încrederea cetățenilor și a companiilor în piața internă. De aceea sunt în favoarea acestui raport care a încercat să ilustreze care sunt realitățile și care sunt așteptările. A arătat cu degetul care sunt obstacolele financiare, fiscale, în ce privește TVA-ul și în ce privește costul energiei. De aceea ar fi bine să se uh, intensifice cooperarea dintre instituțiile europene și statele membre, astfel încât competitivitatea să fie promovată și să se creeze locuri de muncă, să se finanțeze cercetarea și dezvoltarea și să avem mai multă coeziune teritorială. Trebuie să ne apărăm întreprinderile și produsele noastre de calitate. Ar fi bine, de exemplu, să armonizăm costurile pentru energie, deoarece acestea uh, sunt uh, o, reprezintă o mare cheltuială pentru majoritatea companiilor europene. Mulțumesc, domnule Rossi. Dau cuvântul acum domnului Repo. Arvoisa puhemies, äänestin mietinnön puolesta. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest raport, am fost foarte mulțumit de faptul că sunt încurajate întreprinderile și întreprinzătorii tinerii care doresc să studieze în străinătate, de asemenea. Și, de asemenea, sunt luate în considerare drepturile consumatorilor. Se spune în raport că uh, Comisia că trebuie urmărite uh, și urmările uh, campaniilor de comunicare ale Comisiei Trebuie ca grupurile țintă să fie, să fie atinse, să se ajungă la ele, pentru că dacă nu, uh, risipim banii. Cred că prin acest raport găsim noi posibilități de a sprijini consumatorii uh, și uh, tinerii. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dau acum cuvântul domnului Nirideva. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoară faptul că vorbiți engleză astăzi. Mi se pare încântător. Există 20 de aspecte asupra cărora legislația de față se uh, concentrează. Calificare uh, profesională, dar și conturi bancare, drepturi de succesiune, um, drepturi la pensie și așa mai departe. Însă cel mai important lucru în Uniunea Europeană, în care șomajul crește cu rapiditate, este crearea de locuri de muncă. Iar motorul pentru crearea locurilor de muncă pe piața internă sunt IMM-urile. Acestea sunt avangarda creării locurilor de muncă și um, redresării economice. De aceea am sprijinit acest raport, însă 45% din cetățenii europeni nici măcar nu știu ce este piața unică, nu înțeleg cadrul legislativ, nu înțeleg regulamentele noastre. Avem nevoie de mai puțină reglementare pentru a permite Uh, micilor întreprinderi uh, să se poată răsplăti prin uh, munca grea pe care o depun. Mulțumesc, domnule Deva. Engleza mea nu este perfectă, însă fac progrese, spune președintele. Dau acum cuvântul domnului De Angelis. Grație. Vă mulțumesc, domnule președinte. Piața unică este o mare victorie și un element indispensabil pentru a ne permite atingerea obiectivelor din strategia 2020. 20 de ani de piață unică pare a fi mult la număr, dar încă sunt multe lucruri de făcut și cu ocazia acestei aniversări ar trebui să încercăm să relansăm piața unică să ne uităm în viitor și să realizăm ceea ce încă nu a fost finalizat. O politică comună a energiei, de exemplu, este astăzi indispensabilă pentru a permite tuturor cetățenilor europeni o energie sigură, ecologică și accesibilă. Relansarea pieței unice, înlăturarea obstacolelor sunt decisive, mai ales în actualul context economic și social, care a afectat atât de mult Europa, deoarece astfel vom contribui la inovare, la cercetare, la dezvoltare, la îmbunătățirea competitivității și, mai presus de toate, la crearea de noi locuri de muncă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule De Angelis. Acum are cuvântul doamna Macovei. Mulțumesc, domnule președinte! susțin acordul dintre Parlamentul European și Comisie. Piața unică a fost formată pentru a spori fluxul de uh, circulație între cetățenii Uniunii Europene, între statele membre, fără bariere. Din păcate, astăzi nu se întâmplă așa. Trebuie să-i asigurăm pe cetățenii noștri că au de câștigat de pe urma calității de cetățean al Uniunii Europene și că fac parte din aceeași comunitate. Ca acest lucru să devină realitate, trebuie să aprofundăm piața unică și mai mult. Astfel va spori concurența, creșterea economiei și crearea de locuri de muncă. De asemenea, beneficiile sociale vor spori, ceea ce înseamnă că vor fi mai mulți bani. Trebuie să realizăm acest lucru. Cum să o facem? Trebuie să promovăm armonizarea, trebuie să creăm un sistem feroviar unic, de exemplu, Trebuie să creăm uh, reguli standardizate pentru întreprinderile mici și mijlocii, mai puține reglementări și mai clare. Armonizarea este vitală pentru piața unică și pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Macovei. Are acum cuvântul domnul Bielan celem jednolitego rynku jest swobodny przepływ. obiectivul pieței unice este libera circulație a bunurilor persoanelor serviciilor și capitalurilor între statele membre ceea ce trebuie să ducă la o dezvoltare economică durabilă și la creștere. Totuși, cetățenii au probleme pentru că acest sistem nu funcționează bine din cauza unor uh, lacune, inclusiv unor lacune de informații Cred că Comisia și statele membre ar trebui să prezinte anumite recomandări care să ducă la armonizarea pieței unice. Așa se va ameliora situația. singura cale, prin implicarea statelor membre. Trebuie să se amelioreze recunoașterea calificărilor profesionale, accesul la îngrijiri de sănătate, la servicii bancare. Trebuie să susținem funcționarea unei piețe unice digitale spre beneficiul antreprenorilor și al consumatorilor. Susțin apelul de a moderniza administrația publică națională și de a introduce mai multe servicii electronice și digitale. De asemenea, susțin cooperarea între Parlament, Consiliu, uh, Comisie și statele membre pentru a spori accesul cetățenilor la informație. Mulțumesc. Uh, domnul Kelly, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot sprijini acest raport. Cu cât mai repede reușim să îmbunătățim și să aprofundăm piața internă, cu atât mai repede lucrurile vor deveni, situația se va îmbunătăți și pentru noi. Vom ieși din recesiune și vom uh, avea creștere. Se răspunde și la preocupările cetățenilor și ale uh, întreprinderilor, se spune. Da, se răspunde la um, îngrijorările IMM-urilor, însă mai puțin la cele ale uh, cetățenilor. Aș dori să subliniez uh, două aspecte. În primul rând, există un mare potențial în utilizarea internetului și a comerțului electronic. Prea multe întreprinderi nu fac comerț în afara propriului stat membru, dar aminte în afara Uniunii Europene. În al doilea rând, recunoașterea calificărilor în uh, Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kelly. Urmează acum doamna Băsescu am votat i eu în favoarea acestui raport deoarece consolidarea pieei unice reprezintă un element esenial pentru relansarea creterii economice i ocupării forei de muncă. în acest scop consider că obstacolele existente precum libera circulaie pe piaa unică trebuie înlăturate cât mai curând posibil. astfel cetăenii vor putea profita pe deplin de toate drepturile lor. cetăenii români încă se mai confruntă cu restricii însă acestea nu sunt justificate i ar trebui eliminate. în contextul crizei economice eliminarea lacunelor i a barierelor identificate este cu atât mai importantă. astfel vom putea contribui la inovare cretere competitivitate i la consolidarea încrederii în piaa unică. doresc să subliniez importana unei guvernări comune mai bune care să aibă în vedere în primul rând îmbunătăirea cooperării. mai mult consider că în centrul abordării trebuie să se afle bunăstarea economică i socială a cetăenilor uniunii. Uh, Mulțumesc, doamna Băsescu. Acum trecem la negocierile dintre Uniunea Europeană și Japonia și dau cuvântul domnului Deva din nou. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Acest raport este unul foarte important. Japonia este cel de-al doilea partener comercial al nostru, după China. Și Japonia a investit foarte mult în Uniunea Europeană. producia japoneză de uh, autovehicule în Uniunea Europeană și în țara mea, în Regatul Unit, este extraordinară și 140.000 de locuri de muncă sunt păstrate și numărul acestora va crește datorită investițiilor japoneze în economia europeană. De asemenea, ar trebui și noi să investim în economia japoneză și ce trebuie să facem este să-i rugăm pe japonezi să nu mai meargă înainte cu um, tarifele cantitative și cu restricțiile cantitative și să-și deschidă rețelele de distribuție pentru exporturi și pentru serviciile noastre. Uneori este foarte greu să distribui în Japonia din cauza modului lor de a face afaceri. Trebuie să înțelegem că avem și noi nevoie de condiții egale de Uh, că pentru a avea acces la piața japoneză și la consumatorii japonezi, așa cum au și ei acces la piața noastră și să cum își pot vinde bunurile cetățenilor noștri. Cred că raportul e foarte bun și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Deva, domnul Adam Biela. Uniunea Europeană, Japonia. Uniunea Europeană și Japonia reprezintă împreună peste o cincime din comerțul mondial. Multe produse eh, japoneze de calitate sunt eh, foarte apreciate de europeni. Acest acord de liber schimb reciproc trebuie să faciliteze cumpărarea de bunuri de către europeni și de asemenea să faciliteze exportul către Japonia majoritatea europenilor aprobă începerea negocierilor. E foarte importantă tema dreptului de proprietate intelectuală și, de asemenea, tema competitivității. Trebuie să se elimine barierele netarifare, să se faciliteze accesul la piață și la achizițiile publice în mod sistematic. De, de asemenea, trebuie să uh, acordăm atenție progreselor în eliminarea barierelor non-tarifare după începerea negocierilor, ca să, uh, ceea ce va influența viitoarea poziție a Parlamentului. În ceea ce privește creșterea importurilor, trebuie să ținem cont și de măsurile de protecție bilaterale, mai ales pentru sectoare cum este sectorul automobil. Nu trebuie să uh, creăm prea multe primejdii pentru antreprenorii europeni. Mulțumesc, domnul Ceaba Mulțumesc, domnule președinte. În situația actuală de criză economică nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană trebuie să facă față, față concurenței. Mulți cred că secolul 21 va fi secolul Asiei, al Chinei, și al celorlalte state emergente, uh, Singapore, Malaezia, Indonezia, care uh, vor avea performanțe economice din ce în ce mai puternice. Trebuie să facem tot ce putem pentru a avea și a dezvolta contacte cu această uh, regiune. Un pas în această direcție este acordul cu Japonia, care va crește la o creștere a comerțului și la o lansare a comerțului cu Japonia. După cum ne-a arătat și uh, experiența uh, cu Corea. Ambele părți vor beneficia de pe, de pe urma acestui, acestei lansări. Știm că cel mai greu nu este să elimini uh, barierele tarifare, ci din potrivă, barierele netarifare. Uh, Europa trebuie să acorde mai multă uh, atenție statelor din uh, Asia, pentru că uh, există foarte mult potențial acolo. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Charles Stanek. Domnule președinte, și vreau să vă felicit pentru accenta dumneavoastră excelentă și vă rog să continuați. Într-o zi am să vorbesc și limba lui Dante, dar încă nu pot să o fac acum. Japonia nu este numai un aliat cheie printre democrațiile liberale și un partener comercial important, dar este și o țară cu un nivel ridicat de producție și de consum și așa cum a spus colegul meu, comerțul cu Japonia este uh, atinge cifre record, numai anul trecut 116 miliarde de euro ca atât industriile producătoare cât și consumatorii să aibă de profitat de pe urma acestui acord, trebuie să construim parteneriate strategice și să profităm de ele de fiecare dată când se poate și trebuie să existe și reciprocitate. Pentru că datorită unor asemenea acorduri vom reuși să regăsim creșterea economică care ne lipsește crunt în ultimii ani în Europa. Este clar că relațiile politice dintre Uniunea Europeană și Japonia uh, ne vor uh, permite să ne dezvoltăm și relațiile economice. Cred că este un acord uh, cu un avantaj reciproc pentru ambii parteneri. Mulțumesc, vă mulțumesc și pentru compliment, spune președintele. Acum dau cuvântul domnului Tacula. puhemies. Äänestin myös tämän Mulțumesc, domnule președinte. Eu am votat pentru acest uh, raport. Suntem noi pentru Japonia și Japonia pentru noi, al doilea partener comercial ca mărime. 115 miliarde de euro au curs între cele două regiuni. Japonia este foarte prezentă în Europa și știm asta și din piața industrială. Știm însă că și întreprinderile um, europene trebuie să aibă un acces mai ușor la piața japoneză. Reciprocitatea este foarte importantă. Taxele vamale nenecesare trebuie să fie eliminate și Europa are nevoie de creștere. Trebuie întotdeauna să ne gândim că suntem și o comunitate de valori relațiile cu Japonia trebuie să fie consolidate. Într-adevăr, culturile sunt foarte diferite, însă avem uh, valori comune în ceea ce privește drepturile omului, statul de drept și așa mai departe. Mulțumesc. Ultima explicație de vot va veni din partea domnului Kelly. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Trebuie să vă spun că respect foarte mult Japonia. Cred că este o națiune minunată, o rasă foarte inteligentă și foarte harnică. Japonezii au făcut foarte multe progrese în ultimii câțiva ani. Sigur că la ora actuală uh, trec prin greutăți. Din cauza tsunamiului, din cauza uh, celor întâmplate la Fukushima și altor evenimente. Însă se vor uh, pune pe picioare și vor reuși să facă progrese în viitor. Noi, Uniunea Europeană, trebuie să-i ajutăm creând uh, acest uh, acord de liber schimb cu ei și uh, mergând la negocieri. Cred că un aspect foarte important care nu trebuie uitat este cel al achizițiilor publice. Japonezii vor trebui să adopte o poziție pe acest subiect. E unul probabil dintre cele mai importante aspecte pentru a crea piața liberă dintre noi. Credem că ar fi mai bine așa pentru Uniunea Europeană și pentru Japonia. Mulțumesc! Acum chiar ultimul, ultimul este doamna Zaborska. Signor prezidente, pán predseda, neprihlásila som sa do vysvetlení hlasovania, pretože chcem reagovať na... Mulțumesc, domnule președinte. Nu cerusem cuvântul. pentru că nu vreau să reacționez la niciunul dintre rapoarte, însă doream să reacționez la ceea ce s-a întâmplat când am discutat despre raportul uh, doamnei Schnieber. Aș dori să reacționez la, la ceea ce au făcut colegii când a fost un amendament oral și anume s-au ridicat în picioare pentru a se opune. Era un vot liber și acești uh, aceste persoane și-au exprimat opinia. Domnul Cashman a vrut să ne discrediteze. Eu cred că Parlamentul European vorbește mult despre drepturile omului și fiecare are dreptul să voteze conform propriei conștiințe. Îmi pare rău că s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat. Bun. Sesiunea se suspendă până la ora 15. Mulțumim tuturor și poftă bună!